Please, does everybody has his voting card? V-aș întreba dacă toată lumea are cartela de vot. Vă rog să vă grăbiți. Vă întreb doar dacă o aveți. Dacă nu, începem cu un alt raport pentru ca toată lumea să aibă timp să-și găsească cartela de vot. Raportul Nevedvalova. Vă reamintesc Toată lumea trebuie să aibă cartela de vot. Eu, din păcate, nu am. bedanke mich. Bună dimineața tuturor! Mulțumesc colegului Sorni pentru că ieri acesta a condus ședința. Eu am avut onoarea de a avea o discuție cu cancelarul german și am fost la Berlin. Mulțumesc așadar pentru uh, faptul că am fost înlocuite și că totul a mers uh, bine. Avem uh, astăzi vot, votări și înainte ca toată lumea să-mi spună cine are sau cine nu are cartela de vot, doresc să începem cu raportul colegei noastre Nevedalova pe tema tineretului. Doamna Nevedalova, aveți cuvântul. Ďakujem vám pekne. Prajem všetkým dobré ráno. Budem sa snažiť byť eh, čo najstručnejšie, aby sme mohli pri hlasovaniu čo najskôr. Mulțumesc foarte mult. Vă rog să vă grăbiți un pic ca să putem ajunge la vot. 2010 a fost anunțat ca anul eh, luptei împotriva sărăciei și a combaterii excluziunii sociale, dar uh, nu ne referim aici doar la, deci printre grupurile defavorizate nu se numără doar uh, bătrânii, ci și, și tinerii. Și ne interesează să promovăm tineretul pe piața muncii. În special pe cei mai tineri și cei care au absolvit uh, un tip de educație superioară. Uh, și care se află până în vârsta de 25 de ani. 5,5 milioane de oameni din această grupă de vârstă sunt șomeri, ceea ce reprezintă 10% din numărul total din uh, numărul de tineri uh, care sunt șomeri. Raportul care a fost realizat de Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă este extrem de interesant, este bine redactat și uh, tratează pașii pe care trebuie să îi ia instituțiile europene, printre care înființarea unor centre de recrutare sau de sprijin pentru tineri care să simplifice accesul acestora pe piața muncii și poate să ofere chiar și uh, educație suplimentară. Deci acest lucru este extrem de interesant ce a fost menționat în raport. Opiniile pe care le-am transmis se referă la sprijinul uh, educației tinerilor, formării acestora, pentru că pe noi ne interesează să promovăm învățarea pe tot parcursul vieții și educația și acest lucru se aplică la cât mai multe persoane uh, cu putință. Este o mare problemă să-ți obții un loc de muncă după ce ți-ai terminat studiile, deci este necesar să ți se oferă o posibilitate să înveți mai multe, fie prin diverse cursuri, fie prin uh, demararea, fie prin înscrierea la o nouă facultate. De aceea vă transmit această propunere, sper că ați citit-o cu toții, nu este foarte lungă și sper ca ea să se bucure de sprijinul acestei comisii și sper ca împreună cu uh, raportorul din umbră să ne putem pune de acord uh, asupra modului în care vom putea include toate observațiile pe care le aveți de făcut. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Badia, aveți cuvântul. Mulțumesc! Ceea ce aș dori să spun este următorul lucru. Îi mulțumesc sincer, doamnei Nevedalova, pentru avizul acestea, pentru că este foarte uh, detaliat, foarte concret. În raportul Comisiei pentru Ocupare este menționat acest lucru, dar ce îmi lipsește este referi, referirea la procesul de la Copenhaga și de la Bolonia. Pentru apt, prin intermediul acestora, avem posibilitatea de a uh, face față acestei provocări pe care noastră o descrieți în aviz. Dar, în mare, mi se pare că acest aviz este foarte bun și că este foarte concret. Mulțumesc! Dank. Mulțumesc, spune președinta. Mul- vreau să vă mulțumesc și eu, doamna Nevedalova, țin să vă spun că poate ar trebui ad- adoptată și tema limbilor străine, în sensul că aceasta ar trebui să fie mai clar relevată, să se învețe limbile străine când este vorba despre um, domeniul profesional, reprezintă un lucru diferit față de ceea ce se face în gimnaziu. Așadar, tema limbilor străine ar trebui să fie mai special prezentată în raport cu piața muncii, astfel încât tinerii care poate nu au învățat limbi străine până acum, dar recunosc sensul învățării limbii străine prin intermediul inter acestor intervenții, să-și dea seama cât de important este acest lucru. Pentru că, de cele mai multe ori, în domeniul profesional, este diferit, este diferit modul în care se utilizează limba străină. Este nevoie de termeni specifici, de limbaj de specialitate, lucruri diferite față de ceea ce se învață la școală. Așa că nu ar fi foarte rău dacă ați menționa pe undeva tema Leonardo, pentru că acest program uh, este programul care în acest domeniu face foarte multe. Să nu uităm și programul Erasmus, pentru că programul Erasmus a preluat în ultimul program și stagii de practică. În trecut acest lucru se întâmpla numai în uh, Leonardo, dar acum se întâmplă și în Erasmus. Cred că ar fi complet raportul dacă ați face și acest lucru. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Este cineva de la comisie aici? Cred că nu, pentru că de fapt acest raport trebuia dezbătut mai târziu. Însă nu este nicio problemă, am utilizat acest timp pentru ca toată lumea să aibă pregătită cartela de vot. Astfel, prima discuție este încheiată. Dacă dorește doamna Nevedalova să mai spună ceva, aveți cuvântul. Ďakujem vám pekne. Uh, určite konanský bolonský proces bude spomenutý. Mulțumesc. Sunt sigură că procesul de la Bologna și cel de la Copenhaga ar putea fi inclus în raport și consider că acest subiect al limbilor străine este foarte important. Îmi place exemplul Suediei, care este încorporat în uh, standardele de educație de a preda limbi străine, deci nu am nicio problemă să includ toate aceste subiecte în raportul meu. Mulțumesc! Ok. Then... Foarte bine. Acestea fiind spuse, vă menționez faptul că până joi, 25 martie, la ora 12, avem uh, termenul de predare a amendamentelor, deci săptămâna aceasta. Acestea fiind spuse, punctul acesta este închis. Fac ca și colegul meu, bat odată cu ciocănelul foarte ferm, pentru că acum să ajunge la partea cea mai importantă și anume votarea. Prima votare se referă la raportul Paul Schmidt, Este un uh, raport care a fost prezentat pe 23 februarie, a existat termen pentru predarea amendamentelor 1 martie și avem 109 amendamente. După aceea mai avem și un aviz din partea uh, Comisiei ITRE. Doresc să-l întreb pe domnul Schmidt dacă dorește să ia cuvântul înainte de votare. Aveți cuvântul. Magyarul fogok beszélni, tisztelt elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a lua acum cuvântul și uh, aș dori să vă mulțumesc de asemenea pentru faptul că am putut să preiau acest raport. Am învățat foarte multe și în Ungaria există probleme cu modul în care academicienii uh, noi în domeniu uh, găsesc un loc pe piața muncii. Vă mulțumesc și secretariatului pentru colaborare, mulțumesc și tuturor colegilor pentru toate amendamentele și îi mulțumesc și Ritei. Dann starten wir mit der Abstimmung. Președinta, începem atunci votarea. După cum v-am spus, vom vota electronic. Și-a pregătit toată lumea cartela de vot. Foarte bine. Paragraful 1, amendamentul 17, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Nu o să spun mereu, o să vedeți și dumneavoastră care este rezultatul și cum s-a votat. Amendament ITRE. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. ITRE 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. ITRE 3. Deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. Paragraful 1A, 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 24 s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 25 s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. 26 s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. 27 s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 28 a fost retras, așadar 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Deschid votul, închid votul. Se respinge. 30 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 31 S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. ITRE 12. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. ITRE 16. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. ITRE 21. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul oral 1. Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. 32. S-a de... 32 este caduc. 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 34. În două părți. Primul, prima parte s-a deschis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă. 38. În două părți. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 40 a fost retras. 41 de asemenea. 42 vot pe părți. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi cer scuze, spune președinta, s-a respins. 43. Deschid votul. Închid votul. Se respinge. 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 48. Deschid votul. Închid votul se adoptă. 49 Deci, încă o dată, 48 s-a deschis votul. Merge acum? Închid votul și se adoptă. 49 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 50 două părți. Prima parte s-a deschis votul. Închid votul. Se adoptă. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 51 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 52 s-a deschis votul. S-a închis votul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 58. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. ITRE 10. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. 59. S-a deschis votul. Închid votul. Se adoptă. Este înfiorător, spune președinta. Bun, atunci facem mai pe scurt. Deschis, închis. Atât. 61 deschis. Închis. Nu? Nu merge atunci. Deci, încă o dată, 61. Deschidem, închidem, se adoptă. 62. Deschidem, închidem, se adoptă. 63. Deschidem, închidem, se respinge. 64. A fost retras. 65. Deschidem, Închidem. Nu? Spune președinta. Deci încă o dată, 65. Deschidem. Închidem. Respingem. 66. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 67. Deschidem. Închidem. Respins. 68. Deschidem. Închidem. Se adoptă. 69. Deschidem. Închidem. Se respinge. ITRE 7. Deschidem. Închidem. Se adoptă. 70. Deschidem. Închidem. Se respinge. 71. Deschidem. Închidem. Se adoptă. 72. Deschidem. Închidem. Se adoptă. 74. Deschidem. Închidem. Se adoptă. 75. În două părți. Prima parte deschidem. Închidem. Se adoptă. A doua parte deschidem. Închidem. Se respinge. 77. Deschidem. Închidem. Respingem. 78. Deschidem. Închidem. Se respinge. 81. Deschidem. Închidem. Se respinge. Am uitat 79 cumva. Îmi cer scuze, spune președinte. Atunci 79. Deci revenim la 79. Deschidem. Închidem. Se adoptă. Și acum 81. Deschidem. Închidem. Se respinge. 82. Deschidem. Închidem. Se adoptă. 84. Deschidem. Închidem. Se respinge. 85. Deschidem. Închidem. Se adoptă. 87. Deschidem. Închidem. Se respinge. 87, deschid. Nu a mers? Încă o dată. 87, deschidem. Închidem. Se adoptă. 88, deschidem. Închidem. Se adoptă. 89, deschidem. Închidem. Se adoptă. 90. Deschidem. Închidem. Se adoptă. 91. Deschidem. Închidem. Se adoptă. ITRE 8. Deschidem. Închidem. Se adoptă. ITRE 19. Deschidem. Închidem. Se adoptă. ITRE 9. Deschidem. Închidem. Se adoptă. 93. Deschidem. Închidem. Se adoptă. Compromisul A. Deschidem. Închidem. Nu funcționează? Deci compromisul A. Vă rog. Cred că totul merge mult prea repede. De exemplu, dacă apăsăm prea devreme pe buton, atunci nu funcționează. Deci trebuie să așteptăm până când se aprinde luminița și mai, dup- mai apoi să apăsăm pe buton. Poate că ar fi util să știe ceilalți asta. Bun, spune președinta, suntem la compromisul A, urmați sfaturile colegii noastre. Deci, compromisul A, votul des- s-a deschis. S-a închis, se adoptă. ITRE 5. S-a deschis votul, s-a închis, se respinge. 97. În două părți, prima parte s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 98. S-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul oral 2. S-a deschis. S-a închis. Se adoptă. 100. S-a deschis? S-a închis? Se adoptă. 101. S-a deschis? S-a închis? Se adoptă. 103. S-a deschis? S-a închis? Se adoptă. 104. S-a deschis? S-a închis? Se adoptă. 106. S-a deschis? S-a închis. O cinci, spune președinta. De ce nu am votat, 105? O secundă să mă uit. Avem 104, 105. Muss ich aufrufen? Ja. ja. ja. Es war ein technischer Fehler. 105. A fost o greșeală tehnică. 105 așadar. S-a deschis, s-a închis, se adoptă. Deci, dacă se adoptă, se ia în calcul ca și considerent. Atunci trecem la 106. S-a deschis, s-a închis, se adoptă. Între 13 s-a deschis. Trecem, deci Trecem peste 100, ITRE 13 și trecem la 107. S-a deschis, s-a închis, se adoptă. 108. S-a deschis, s-a închis, se adoptă. 1. S-a deschis, s-a închis, se adoptă. 2. S-a deschis, s-a închis, se adoptă. 3. S-a deschis, S-a închis. Se adoptă. 4 în două părți. Prima parte s-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă a doua parte s-a deschis. S-a închis. Se respinge. 6 s-a deschis. S-a închis. Se respinge. 7 s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. 8 s-a deschis. S-a închis adoptă, 9 s-a deschis, s-a închis, se respinge, 10 s-a deschis, s-a închis, se respinge, 11 s-a deschis, s-a închis, se adoptă, 12 s-a deschis, s-a închis, se adoptă, 13 s-a deschis, s-a închis, se adoptă, 14 s-a deschis, s-a închis, se adoptă, 15 s-a deschis, s-a închis, se respinge, 16 s-a deschis, s-a închis, se respinge. Acum În ceea ce privește amendamentele de la ITRE, care apar pe ultima pagină, acestea vor fi preluate în text. Cred că paragraful 50 uh, al regulamentului de procedură spune asta. Deschid votul. Închid votul. 27 la 0. Foarte bine, Pal. Felicitări! Pentru că doamna Vergier, Vergier nu a putut vota, avem, iată, 28 la 0 și ea este pentru acest raport. O secundă, spune președinta, aveți cuvântul. Acum ah, contre. Ah, je m'excuse. Also, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Hätte ich gar nicht gebraucht, ne? Gut, also, einen hast du dagegen. Am, ah, îmi cer scuze, iată, pal că doamna Vergea a fost împotriva acestui raport nu face decât să pună cireașa pe tort. Nici dumneavoastră nu ați putut vota? Deci 28, 29, 29 pentru, 1 împotrivă, iată care este rezultatul final. Vă rog frumos să notați asta în uh, procesul verbal. După cum uh, am procedat și la început cu ciocănelul, vă spun și acum că trecem la următorul punct. Este vorba despre raportul Papa Nicolau, care este și mai înfiorător decât primul. Vă spun, la următoarea votare o să, o să pun pe cineva să mă înlocuiască. Sau să vorbesc engleză, este mai simplu. Așadar, trecem la raportul colegului nostru. Doriți să luați cuvântul? Poftiți, vă rog. Eh, από όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια της Επιτροπής... Am avut câteva discuții în comisia noastră pe marginea acestui subiect și cred că toate acestea au arătat că oamenii sunt foarte interesați de acest subiect. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor mei pentru comentarii și pentru uh, amendamente. Mulțumesc raportorilor și secretariatului, raportorilor din grup, partea grupurilor politice și secretariatului pentru cooperare. Doar un singur comentariu aș avea în acest moment. Uh, acest raport, de fapt această inițiativă luată de comisia noastră nu trebuie să se sfârșească aici, ci trebuie să meargă mai departe. Țin să vă spun că o politică pentru tineret este un domeniu în care subsidiaritatea trebuie respectată, dar fără comentarii, fără dialog, uh, Uh, nu vom reuși să convingem statele membre că ceea ce facem aici este într-adevăr un lucru care merită atenția uh, statelor membre, astfel încât tinerii din Europa să fie susținuți. Deci acest raport reprezintă doar începutul. De asemenea, cred că trebuie să continuăm. Uh, mulțumesc tuturor pentru cooperare. La plenară vom putea să spunem mai multe, cred, dar deocamdată vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Trecem așadar la votare. Paragraful 3, amendamentul 30. Deschidem votul. S-a închis. Se adoptă. 31. Două părți. Prima parte s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. A doua parte s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. 32. S-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Compromisul A. S-a deschis. S-a închis. Se adoptă. 36. S-a deschis. S-a închis. Se adoptă. 37. S-a deschis. S-a închis. Se adoptă. 38. S-a deschis. S-a închis. Se adoptă. 39. S-a deschis. S-a închis. Se adoptă. 40. S-a deschis. S-a închis. Se respinge. 41. S-a deschis. S-a închis. Se adoptă. 42 a fost retras, 43 s-a deschis, s-a închis, se adoptă, 44 s-a deschis, s-a închis, se adoptă, 45 s-a deschis, s-a închis, se adoptă, 46 s-a deschis, s-a închis, se respinge, 47 s-a deschis, s-a închis, se adoptă. 48. S-a deschis. S-a închis. Se adoptă. 49. S-a deschis. S-a închis. Se adoptă. 50. S-a deschis. S-a închis. Se adoptă. 51. S-a deschis. S-a închis. Se adoptă. 52. S-a deschis. S-a închis. Se adoptă. 53. S-a deschis. S-a închis se adoptă. 54 s-a deschis, s-a închis, se adoptă. 55 s-a deschis, s-a închis, se adoptă. 56 s-a deschis, s-a închis, se adoptă. 57 s-a deschis, s-a închis, se adoptă. 58 s-a deschis, s-a închis, se adoptă. 59 s-a închis, s-a deschis, s-a închis, se adoptă, 60 s-a deschis, s-a închis, se adoptă. Compromisul de votul este deschis, închis, se adoptă. 73 deschis, închis, respins. 63 spune doamna președinte. 66 deschis, Închis. Respins. 67 deschis. Închis. Adoptat. 68 deschis. Închis. Se adoptă. 69 deschis. Închis. Se adoptă. 70 deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul I Deschis. Închis. Se adoptă. 73. Deschis. Închis. Se adoptă. 74. Deschis. Închis. Se adoptă. 75. Deschis. Închis. Se adoptă. 76. Deschis. Închis. Respins. Compromisul C. Deschis. Închis. Se adoptă. 77. Deschis. Închis. Se adoptă. 80. Deschis. Închis. Se adoptă. 81. Deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul D. Deschis. Închis. Se adoptă. 86. Deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul E. Deschis. Închis. Se adoptă. 90. Deschis. Închis. Respins. 92. Deschis. Închis. Se adoptă. 91. Deschis. Închis. 93. Deschis. Închis. Respins. 94. Deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul F. Deschis. Închis. Se adoptă. 97. Deschis. Închis. Respins. 101. Deschis. Închis. Se adoptă. 102. Deschis. Închis. Se adoptă. 103. Deschis. Închis. Respins. 104. Deschis. Închis. Se adoptă. 106. Deschis. Închis. Se adoptă. 107. Deschis. Închis. Se adoptă. 108 deschis, închis, respins. Compromisul G deschis, închis, se adoptă. 113 deschis, închis, respins. 114 deschis. Pentru 114 prima parte, votul e deschis, închis se adoptă. Partea a doua. Deschis. Închis. Se adoptă. 115. Votul e deschis. Închis. Se adoptă. 117 deschis. 116 spune doamna președinte. 116 deschis. Închis. Se adoptă. 117 deschis. Închis. Se adoptă. 118. Amendament oral. Deschis. Închis. Se adoptă. 119. Deschis. Închis. Se adoptă. 120. Deschis. Închis. Respins. 121. Deschis. Închis. Se adoptă. 122. Deschis. Închis. Se adoptă. 123. Deschis. Închis. Se adoptă. 124. Deschis. Închis. Se adoptă. 125. Deschis. Închis. Se adoptă. 126. Deschis. Închis. Respins. 127. Deschis. Închis. Se adoptă. 128. Votăm acum amendamentul 128, introdus de domnul Costa. A, nu este caduc. Așadar, trecem la amendamentul Costa. A, prima parte, votul e deschis, închis. Se adoptă. Partea a doua. Deschis. Închis. Se adoptă. 129. Deschis. Închis. Se adoptă. 130. Deschis. Închis. Se adoptă. 131. Deschis. Închis. Se adoptă. 132. Deschis. Închis. Se adoptă. 134. 133, spune doamna președinte. Deci 133, votul e deschis, închis. Se adoptă. O, 134, votul e deschis, închis. Se adoptă. 135, deschis, închis, adoptat. 136, votul e deschis, închis, se adoptă. 137, Deschis. Închis. Se adoptă. 138. Deschis. Închis. Se adoptă. 139. Deschis. Închis. Se adoptă. 140. Deschis. Închis. Se adoptă. 141. Deschis. Închis. Se adoptă. 142. Deschis. Închis. Se adoptă. 143 deschis, închis, se adoptă. 144 deschis, închis, se adoptă. 145 deschis, închis, se adoptă. 146 deschis, închis, se adoptă. 147 deschis, închis, se adoptă. 148 deschis, închis, se adoptă. 149, deschis, închis, se adoptă. 150, deschis, închis, se adoptă. 151, vot pe părți, prima parte, de- votul e deschis, închis, se adoptă. Partea a doua, deschis, închis, respins. 152, deschis, închis, Respins. 153. Deschis. Respins. Se adoptă. 154. Deschis. Închis. Se adoptă. 155. 155 până la 158 putem să le votăm împreună? Așadar, deschidem votul pentru cele uh, amendamente, nu, le facem pe, uh, în fie, pe fiecare în parte. 155. Uh, deschis, închis, se adoptă. 156. Deschis, închis, se adoptă. 157. Deschis, închis, se adoptă. 158. Deschis, închis, se adoptă. 159 retras, 160 deschis, închis, se adoptă. 161 deschis, închis, respins. 162 deschis, închis, se adoptă. 163 deschis, închis, respins. 164 deschis, închis, se adoptă. 165 deschis, Închis. Se adoptă. 166 deschis. Închis. Se adoptă. 167 deschis. Închis. Se adoptă. 168 deschis. Închis. Se adoptă. 169 deschis. Închis. Se adoptă. 170 deschis. Închis. Se adoptă. 171 deschis. Închis. Se adoptă. 172. Deschis. Închis. Se adoptă. 173. Deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul H. Deschis. Închis. Se adoptă. 177. Deschis. Închis. Respins. 176. Deschis. Închis. Se adoptă. 178 deschis. Închis. Se adoptă. 179 deschis. Închis. Se adoptă. 180 deschis. Închis. Se adoptă. 181 deschis. Închis. Se adoptă. 182 deschis. Închis. Se adoptă. O, 184 deschis. Se a, închis. Se închide votul. Se adoptă. Badia Icucet nu este, nu este adoptat. Încă o dată. 184 și 185 împreună. Votul e deschis. Închis. Se adoptă. 186. Deschis. 187, spune doamna președinte. Votul e deschis? Închis? Se adoptă. O sută optzeci și opt. Votul e deschis. Închis. Se adoptă. 190. Deschis. Închis. Se adoptă. 191. Deschis. Închis. Se adoptă. 192. Deschis. Închis. Se adoptă. 193. Deschis. Închis. Se adoptă. 194. Deschis. Închis. Se adoptă. 195. Deschis. Închis. Se adoptă. 196. Deschis. Închis. Se adoptă. 197 pe părți. Prima parte deschis. Închis. Se adoptă. Partea 2. Deschis. Închis. Se adoptă. 198. Deschis. Închis. Se adoptă. 199. Deschis. Închis. Se adoptă. 200. Deschis. Închis. Se adoptă. 201. Deschis. Închis. Se adoptă. 202. Deschis. Închis. Se adoptă. 203. Deschis. Închis se adoptă. 204 deschis, închis, se adoptă. 1 deschis, închis, se adoptă. 2 deschis, închis, se adoptă. 3 deschis, închis, se adoptă. 4 deschis, închis, se adoptă. 8 deschis. Închis. Se adoptă. 9 deschis. Închis. Respins. 5 deschis. Închis. Se adoptă. 6 deschis. Închis. Se adoptă. 7 deschis. Închis. Se adoptă. 10 deschis. Închis se adoptă. 11. Deschis. Închis. Se adoptă. 12. Este caduc. 13. Deschis. Închis. Se adoptă. 14. Deschis. Închis. Se adoptă. 15. Deschis. Închis. Se adoptă. 16. Deschis. Închis. Respins. 18. Deschis. Închis. Se adoptă. 19. Vot pe părți. Prima parte. Votul e deschis. Închis. Se adoptă. 2. Deschis. Închis. Se adoptă. 20. Deschis. Închis. Se adoptă. 21. Deschis închis, se adoptă. 22 deschis, închis, se adoptă. 23 deschis, închis, se adoptă. 24 deschis, închis, se adoptă. 25 deschis, închis, respins. 26 deschis, închis Respins. 27. Deschis. Închis. Respins. 28. Deschis. Închis. Se adoptă. 29. Deschis. Închis. Respins. Trecem acum la votul final. Cine este pentru? De fapt, votul e deschis. Votul e închis. 31 voturi pentru, niciunul împotriva, nici doamna Laverger, nu. Prin urmare, domnule Papa Nicolau, felicitările noastre. A lot of your, beaucoup de, de vos amendements étaient acceptés. Hein? Multe dintre amendamentele dumneavoastră au fost acceptate. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. So, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, bleiben Sie... Stimați colegi, vă rog să rămâneți în sală. Nu mai avem prea multe de făcut. În dimineața aceasta am discutat deja raportul colegei Nevedalova. Și acum trecem la un schimb de opinii cu domnul Sherman și cu uh, însoțitorii săi, care reprezintă Le Rencontre. Vom afla ce înseamnă Le uh, Rencontre de la invitații noștri. Nu aș dori să intru în detalii. Cred că trebuie să le oferim posibilitatea de a-și prezenta uh, munca. Tocmai de aceea i-am invitat astăzi aici. Așadar, Uh, vă rog să vă așezați. Tânăra fată din spate ar trebui să plece. Domnișoara cu uh, un costum gri și uh, cămașă albastră este rugată să se așeze. Nu-mi vine să cred. Îngrozitor. Bun. Les rencontres maintenant. Monsieur, Monsieur Tropiano, vous avez le, la parole. Domnule, vă dau cuvântul, domnule Wolfs. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai înainte de orice, aș dori să vă mulțumesc uh, dumneavoastră și colegilor dumneavoastră din Comisia pentru Cultură pentru invitația pe care n-ați făcut-o și pentru că ne-ați dat cuvântul. Aș dori de asemenea să vă prezint pe doamna Odio Wolf, care este ministru al culturii pentru provincia Limburg din uh, țările de jos și înainte să-i dau cuvântul pentru a ne spune care sunt punctele de vedere ale membrilor uh, asociației, îi salut și pe companionii mei, domnul Jose Dilaschi, care este din regiunea Bruxellesului, pe domnul Uriad, care este asistent la Rancontre, pe Rainer și încă un prieten care este uh, asistentul doamnei Wolfs. Deci vă mulțumesc și foarte pe scurt aș dori să vă prezint rețeaua noastră, chiar dacă uh, Probabil dumneavoastră o cunoașteți, doamnă președinte, și poate chiar uh, unii dintre deputați au avut ocazia să colaboreze cu noi. Știți că suntem o rețea care se numește Le Rencontre și care seamănă cu aleșii culturii din toată colectivitatea teritorială din Europa. Deci mă refer la uh, autoritățile locale, uh, orașe, uh, regiuni, uh, puteri uh, uh, intermediare în toată Europa și baza noastră de acțiune și de reflexie nu este doar Uniunea Europeană, ci și statele candidate, statele care fac parte din Marea Europa. Obiectivele asociației noastre, și o să vi le spun rapid, sunt de mai multe feluri. În primul rând, Vrem să favorizăm realizarea unor proiecte culturale să, care sunt dezvoltate de la nivel local în Europa și mă refer în special la unele dintre acțiunile și ideile noastre și obsesiile noastre, punerea în aplicare a rețelelor culturale, dar și uh, un suflu de cultură în toate uh, colectivitățile. Deci vrem să consolidăm uh, rolul uh, elitei culturale în cadrul uh, adunării noastre, pentru că știm că nu doar în uh, uh, Parlamentul European este o problemă să aper cultura în fața stabilimentului politic. Deci, reprezentăm interesele membrilor rețelei noastre, sunt mai bine de 500 de membri răspândiți în toată Europa, la nivel național și supranațional angajând o dezbatere de fond asupra rolului culturii în, societate, în societate. Și știți foarte bine că astăzi această dezbatere este extrem de importantă și tocmai acesta este unul din motivele prezenței noastre aici. Vrem să dezvoltăm această dezbatere, chiar dacă, repet, am avut deja ocazia să colaborăm cu dumneavoastră. Deocamdată, până în prezent, rețeaua a fost creată în 1994 și a, organizăm în toată Europa reuniuni a, cu profesioniști, cu artiști, întâlniri care sunt pregătite și cu administrațiile locale și cu asociațiile care se află în țara în care mergem. Una din primele reuniuni este prezența noastră în sânul Capitalei Europene a Culturii. Cred că suntem singura rețea care, din 1992, pe vremea când Madridul era capitala europeană a Europei, eram acolo în 92 și suntem singura rețea, cum spuneam, care a traversat uh, rețeaua de capitale culturale. Deci pentru noi este un proiect care uh, va împlini 25 de ani astăzi și pentru noi este un proiect structural care permite uh, orașelor dintr-o țară să reflecteze asupra prezentului și viitorului lor. Deci este, cum spuneam, un aspect extrem de important. Vom merge la Istanbul, vom merge în multe orașe și pentru noi este extrem de important la uh, să avem o reuniune cu aleșii în uh, țara care asigură președinția europeană. Și reprezentanții trebuie să fie la curent cu ce cere președinția. Deci vom merge peste câteva săptămâni la Madrid și vom face mai multe reuniuni uh, pentru a ne concentra asupra subiectelor care sunt importante pentru ei. Subiecte care uneori traversează mai multe domenii și noi, în calitate de profesioniști ai culturii și autoritățile locale, ar trebui să ne întâlnim astfel încât să putem organiza reuniuni de formare și am organizat deja o treime din acestea. Considerăm că aceste evenimente reprezintă o ocazie unică pentru profesioniștii culturii și pentru aleși uh, să fie puși la curent cu dezbaterea europeană, cu inițiativele europene și de asemenea să afle cum se gestionează cultura în alte state și să vadă care sunt problemele culturale în alte părți. Deci vrem resurse eficiente pentru a încuraja politicile culturale. Credem că cultura este importantă pentru că stabilește o legătură între cetățeni și regiunile din care provin, este un catalist al dezvoltării regionale și credem că pe baza culturii, pe, acest, pe acest fundament, putem construi o mai bună cetățenie europeană. Nu voi vorbi despre legăturile evidente dintre cultură, economie și cetățenie, deci nu voi insista asupra acestui punct. Vrem ca politicile culturale să fie deschise de jos în sus și să stea să, să fie centrul dezvoltării regionale. Și aș vrea să vă informez și despre uh, o inițiativă care se va finaliza curând. În 2004 am uh, publicat o inițiativă în uh, cultură și vrem să publicăm și uh, o carte albă la nivel regional. Deci nu vrem ca acest document să fie publicat în modul obișnuit. Intenționăm mai degrabă să-l publicăm pe internet pentru a avea un format interactiv, astfel încât toată lumea, inclusiv aleșii, să poată avea acces la ele și să poată vedea care sunt propunerile noastre. credem că am intrat într-o nouă fază. Bineînțeles, ne confruntăm cu această criză economică și cred că trebuie să ne gândim un pic la faza a doua pentru rețeaua noastră. Trebuie să colaborăm cu intelectualii, cu artiștii, cu profesioniștii culturii și să trasăm din nou perspective noi pentru perioada de viitor și din acest punct de vedere vă invit să urmăriți ansamblul lucrărilor noastre. Îi voi da cuvântul acum colegei mele, doamna Wolfs. Doamnelor și domnilor, în primul rând vă mulțumesc uh, pentru invitația pe care ne-ați adresat-o de a explica avantajele calității de membru a acestei rețele uh, culturale. Bineînțeles, pot să vorbesc în, în special despre beneficiile aduse provinciei Limburg, dar cred, sunt sigură că mulți alți membri ai uh, rețelei v-ar spune o poveste similară. Provincia Limburg uh, este în partea de sud-est extrem a țărilor de jos și are granițe de 80% cu Germania și Belgia și doar cu 20% cu um, țările de jos. Din cauza acestei uh, locații uh, geografice, provincia noastră are legături transnaționale și colaborează strâns în regiunea Euregio Meusrein de mai bine de 30 de ani. Avem cinci sisteme administrative într-o zonă în care se vorbește franceză, olandeză, germană și multe alte dialecte. În această zonă în care în 1992 s-au născut uh, Uniunea Europeană și euro prin tratatul de la Maastricht, se poate experimenta practic o Europa în uh, miniatură. Se poate spune că este Europa într-o zi. Și în multe uh, domenii simțim nevoia să facem schimb de experiență cu restul Europei și să facem schimb de cunoștințe în legătură cu atitudinile noastre față de frontiere și îndepărtarea acestora. Nu vrem doar să transmitem experiența și cunoștințele proprii, ci și să-i ascultăm pe ceilalți astfel încât să ne îmbunătățim împreună. Și acest lucru se întâmplă, aș zice, uh, zi cu zi, practic dar s-a simțit nevoia să structurăm mai bine această practică. Provincia Limburg nu și-a asumat niciun fel de risc atunci când a dorit să devină membru al rețelei culturale europene. În primul rând s-a făcut un inventar al rețelelor culturale europene active, pentru că unele uh, țintesc să fie o platformă a instituțiilor culturale, altele se concentrează asupra zonelor urbane sau rurale. Și după analiză completă, am ales să fim membri ai rețelei Le Rencontre din mai multe motive. Din uh, punctul nostru de vedere, aceasta este singura rețea care reunește orașe și municipalități rurale, precum și autorități regionale, ca în provincia Limburg. Le Rencontre este o rețea care reunește componentele culturale la diverse niveluri de guvernare și uh, le ajută să facă schimb de idei, de cunoștințe și de experiențe. Mai mult, uh, și uh, membrii din țări care se află la marginea Uniunii Europene sunt bineveniți în această rețea, ceea ce duce la niște confruntări interesante între abordările regionale și abordările mai uh, țintite, mai locale. <coughs> și astfel putem vedea cum cele două abordări se pot consolida reciproc și pot uh, obține o poziție în forțele naționale și europene. Mai mult, uh, reuniunile acestei uh, rețele Uh, discută despre subiectele europene în domeniul culturii. Și având în vedere că rezolvă problemele atât ale președinției uh, Uniunii Europene, cum ar fi uh, anul acesta lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale și subiectele, pe de altă parte, ale capitalelor culturale din fiecare an, Uh, noi suntem întotdeauna la curent cu uh, evenimentele și cu uh, politicile culturale existente. Fiecare, la fiecare reuniune participă alți membri, ceea ce ne ajută să avem un public nou și să aflăm mai multe și să optimizăm această funcțiune a rețelei ca o rețea, practic, o ocazie de a-ți face relații. Acesta are marele avantaj că în fiecare uh, reuniune găsești oameni care sunt interesați de același lucru. Și, în general, acest uh, interes stimulează și motivarea participanților, permițând uh, reuniunilor să ofere inspirație participanților și să-i ajute pe participanți să facă schimb de experiență cu ceilalți. Bineînțeles, nu vreau să vă ascund faptul că dorința Maastricht și Euregio de a uh, solicita titlul de capitală europeană în 2018 a jucat un rol în decizia noastră de a deveni membri a Le Rencontre. Și provincia Limburg uh, susține pe deplin această dorință și nu cred că e nimic în regulă cu asta, pentru că ne folosim de această calitate de membru pentru a oferi calitate și conținut uh, acestei solicitări. Sper că V-am uh, spus foarte clar că această calitate de membru a Leran Contră a adus multe beneficii provinciei Limburg și în provincia noastră există și alte ambiții culturale cu dimensiune internațională, precum Floriade, care este o expoziție horticolă mondială în 2012 sau un campionat de ciclism în 2012 și de asemenea în același an uh, vom avea un um, eveniment artistic internațional uh, numit Manifesta. Este important să funcționezi în cadrul unei rețele structurate, pentru că atunci îți dai seama că nu ești singură în Europa și că există multe elemente care ne unifică în acest, pe acest continent. Împreună putem lupta pentru o Europa mai bună și putem găsi căi comune care să uh, ă, ajută la unirea acestui continent. Bineînțeles, acest lucru se poate face doar în pași mici. Uh, pentru că până la urmă mai mulți pași mici pot să ducă la un salt mai mare. Și cred că o rețea precum Le Rencontre, care se concentrează asupra reunirii părților implicate, ale actorilor implicați și nu pe excluderea anumitor uh, grupuri, promovează crearea unor schimburi de uh, păreri uh, inovatoare și interesante în cadrul cooperării culturale europene ceea ce duce practic la uh, o stabilitate mai mare pentru dezvoltările ulterioare. Dar în acest caz avem nevoie de reuniuni, de întruniri, de le rencontre. Sprijinul dumneavoastră pe viitor va fi de asemenea necesar și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vreau să mai zic un punct uh, pe post de concluzie, în primul rând vă invităm la ansamblul de manifestări pe care le organizăm și, de, pe de altă parte, uh, ansamblul aleșilor locali uh, uh, dau mare atenție activităților și lucrărilor acestei comisii și Parlamentului, pentru că noi considerăm că tocmai din partea Parlamentului European ne vor parveni perspectivele Europei culturale pe care ne dorim cu toții. Merci à vous. Je continue en allemand. Mulțumesc, spune președinta, voi continua în germană. Așadar, mulțumesc. De când sunt aici, uh, am lucrat puțin cu Luron Contr, pe aici, pe acolo, astfel încât știu cu ce se ocupă aceștia. Nu știu dacă dumneavoastră știți ce am realizat noi până acum în domeniul politicii culturale și ce impulsuri am dat noi acestui domeniu. Uh, Toamna trecută am emis o cerere orală comisiei pe tema cultură și regiune. V-aș ruga să luați această cerere pentru această, acest document pentru a vedea cum uh, putem noi să influențăm comisia. Este vorba despre o întrebare orală, pentru că din 2003 avem cam 50.000 de euro din uh, buget, cam 16% din uh, bugetul total alocat acestui, acestei teme. Deci, vă spun sincer, această sumă nu este mare, dar dacă este să ne uităm la buget și la cum este acesta distribuit, vom vedea că este totuși o sumă semnificativă. Ne puteți ajuta, uh, poate uh, spunându-ne ce anume ați preluat din Cartea Albă, la ce anume v-ați gândit, pentru a face o legătură cu ideile noastre din întrebarea orală care dacă nu mă înșel, a fost emisă anul trecut în octombrie. Deci, la acest capitol avem nevoie de sprijin și de ajutor. Doamna Wolfs a vorbit despre Euregio și despre uh, modul în care aceasta uh, vrea să fie implicată. Este foarte bine. Eu vin din uh, regiunea Zarlux, o regiune care și ea este foarte interconectată, foarte conectată la domeniul cultural Așadar, în ceea ce privește acțiunile noastre, sunt extrem de interesată de acestea. Am citit că veți fi în Rijeka în mai, în Croația, într-o, uh, într-un anotimp extrem de plăcut. Poate că în Macedonia, în Sarajevo, în acea regiune, în acea regiune de acolo, poate că și acolo veți putea da o posibilitate pentru ca lor encontru să se facă auzit, pentru că, sigur, discutăm despre niște țări care sunt sau vor fi candidate la uh, aderarea la Uniunea Europeană. Sigur, ar fi foarte frumos dacă ați putea să implicați și Albania în acest proiect. Deci ar fi foarte interesant dacă proiectul Le Rencontre ar putea fi dus și în acele state europene mai îndepărtate, pentru că acestea au nevoie de orice fel de sprijin, mai ales având în vedere faptul că în mare parte nu primesc sprijin din partea propriului stat. Ar fi foarte frumos dacă la nivel local și regional um, reprezentanții de acolo ar putea fi implicați, într-un fel ar putea fi îmbrățișați pentru ca aceștia, în baza impulsului primit de dumneavoastră, să realizeze multe lucruri în domeniul lor. Doamna Nevedalova din Slovacia dorește și aceasta să ia cuvântul. Aveți cuvântul. Ďakujem pekne. Ja by som sa v prvom rade chcela poďakovať, že robíte takú záslužnú prácu, pretože... Mulțumesc. Doresc să vă mulțumesc pentru munca întreprinsă, pentru că despre cultură se vorbește foarte mult în Uniunea Europeană, dar se face foarte puțin. Prin urmare, este foarte interesant să vedem cum anume putem să interconectăm regiunile. Este o, o idee foarte interesantă. Am o întrebare în ceea ce privește cooperarea dintre regiunile care nu fac parte din Uniunea Europeană. Nu discută aici doar despre țările învecinate în Europene, ci, ci despre țările riverane Mării Mediterane sau țările asiatice. Uh, astfel de țări, de regulă, se confruntă cu următoarea situație. Tinerii de acolo nu au foarte multe posibilități, nu au foarte multe șanse ca din punct de vedere cultural să evolueze, prin, dar există posibilitatea de a accesa internetul pentru a face acest lucru. Deci aș dori să știu cum anume am putea să planificăm o colaborare cu aceste state. De asemenea, aș dori să știu în cadrul activităților dumneavoastră, dumneavoastră uh, planificat și o specializare în direcția tineretului. Vă mulțumesc, spune președinta, domnul Boris are cuvântul. Am również prezentație. Myślę, że sieciowanie współpracy jest kluczem do skutecznego działania i prezentacji osiągnięć regionów, wymiany dobrych praktyk, ale myślę, że Mulțumesc, doamnă președinte. Aceste um, rețele la nivel regional joacă un rol important uh, pentru regiuni, în special prin prisma um, agendei 2014-2020 uh, pe care o avem pentru Uniunea Europeană, strategia de dezvoltare. Multe dintre proiecte dintre proiectele desfășurate la nivel european pe plan cultural, proiecte pentru care va trebui să se plătească din bugetul european vor putea fi ajutate. Și mai mult, Acestea fiind spuse, se pare că există o mică problemă tehnică.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 Vă dau din nou cuvântul. się do kwestii, czy państwo przewidujecie... Deci voiam să reiau întrebarea. Ați prevăzut o cooperare cu Comitetul Regiunilor, care uh, grupează autoritățile locale și o reuniune a orașelor și regiunilor, deci prevedeți și o uh, cooperare în cadrul parteneriatului uh, oriental și cu țările riverane Mării Mediterane, pentru că și acolo avem acțiuni culturale. În ceea ce privește colaborarea cu Comitetul Regiunilor și uh, acest subiect este unul pentru, despre care vreau să vă întreb ceva. Uh, în ceea ce privește capitalele europene și modul în care acestea sunt interconectate, capitalele pe cultură, vreau să știu la ce anume se referă concret această colaborare. Știu că orașele care au candidat în uh, Germa- în Germania pentru acest, uh, pentru acest statut sunt deja interconectate și comunică foarte bine unele cu celelalte. Nu știu dacă însă acestea lucrează în paralel sau dacă au fost deja implicate în acest proiect. Deci, aș vrea să știu cum anume doriți să stabiliți pe termen lung colaborarea între orașele capitale a culturii. Dacă nu mai există întrebări, aș dori să răspundeți la cele care au fost deja adresate, domnule Tropeanu. Bien. <coughs> Merci. D'abord... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, cooperările pe care le avem deja cu alte orașe și alte state, alte țări. Bineînțeles, de la începutul creării rețelei am spus că ne interesează Marea Europa. E asta la baza lucrărilor noastre. Avem orașul Skopje, care tocmai a aderat la rețeaua noastră. Avem un canton din Bosnia-Herzegovina, uh, cantonul Sarajevo. Deci uh, mai întâi avem legături strânse și apoi organizăm mai multe reuniuni pentru a ne descoperi reciproc. În al doilea rând, este, este dificil pentru că nu ne putem împărți prea mult. Am uh, demarat un lucru cu Uniunea pentru Mediterană și am constatat că nu, nu vrem să luăm practic locul altor rețele care funcționează la alte niveluri, poate mai artistice sau mai instituționale. Ceea ce este important pentru noi este să avem relații strânse cu rețelele care sunt similare cu a noastră și care operează pe alte continente, în special o rețea care se numește Interlocal și care se ocupă de teritoriile hispano-americane din America de Sud din punct de vedere cultural și avem legături cu ei și puțin câte puțin dorim în special în uh, cadrul uh, grupului de lucru de la SGLU să avem un dialog comun cu rețele similare, cum spuneam, care operează pe alte continente, astfel încât continentul european să intre în legătură și în dialog cu culturile de pe alte continente. În ceea ce privește Polonia, avem o prezență clară în această țară, cu ocazia președinției de anul viitor, ne vom duce acolo pentru a ne continua lucrul. În ceea ce privește Comitetul Regiunilor, este evident că ei reprezintă un partener privilegiat pentru noi, ne întâlnim în mod regulat cu ei și în mod sistematic îi invităm pe membrii Comitetului Regiunilor să participe la ședințele noastre. Știu că este uneori dificil din cauza constrângerilor de timp. În ceea ce privește capitalele culturale europene, suntem extrem de solicitați și suntem un loc din care aleșii uneori au, uh, simt nevoia să se lanseze în această activitate, în această maieutică de a deveni candidați la capitala europeană a culturii, vorbesc, spre exemplu, despre Madrid, și avem candidați uh, din partea Spaniei și din partea Poloniei, pentru că noi considerăm că munca necesară pentru a deveni uh, capitală europeană a culturii, odată ce acest, a fost, uh, acest, acest oraș a fost ales, este extrem de dificilă. Am uh, urmărit foarte strâns activitatea dumneavoastră, în special legată de Crista Preci, de capitalele europene ale culturii și vă solicit o colaborare mult mai strânsă în activitatea care pleacă de la nivel local și uh, nivel regional, pentru că noi suntem dispuși să colaborăm într-o manieră foarte strânsă și foarte precisă cu dumneavoastră, astfel încât uh, Comisia să-și dea seama că cultura în Europa înseamnă și colectivitate ter teritorială. Poate colega mea mai are ceva de adăugat. Verder uh, gaan. Mulțumesc, domnule președinte, dacă îmi, da, doamnă președinte, dacă îmi dați voie o să continui în uh, limba olandeză. Bineînțeles, avantajul principal al acestei rețele le rencontre, este că este o rețea de capitale culturale, orașe care au fost și orașe care vor să devină capitale culturale și există un schimb de experiență între aceste orașe, de obicei într-un anumit domeniu. Spre exemplu, un subiect pe care l-am tratat recent a fost influența crizei financiare asupra politicilor culturale și modul în care se poate rezolva acest lucru, cum putem atrage sponsori din afară uh, și dacă ai un schimb de informații și de experiență între aceste orașe, cred că aceasta reprezintă valoarea adăugată a rețelei, practic. Pentru că viitoarele orașe candidate pot să învețe din experiența celor care au fost deja. Dacă vă uitați la Germania, mai multe dintre orașele candidate, uh, cum ar fi Essen și Köln, sunt deja uh, membre ale rețelei și deci, uh, în primul rând, discutăm pe marginea unor subiecte specifice, dar facem și schimb de experiență și de cunoștințe și spunem ce presupune acest rol de capitală culturală. Vorbim despre programele lor, despre modul în care vor să se organizeze și din provincia noastră există organizații care acum sunt incluse în programe care au loc în străinătate și există și aici acest schimb de informații. În ceea ce privește Uh, țările din estul Europei, uh, Letonia, Lituania, Estonia, toate sunt membre ale Rancontră. Dar acestea sunt uh, state membre ale Uniunii Europene, aceste state. E vorba așadar de state membre. Asta vreau doar să vă spun. Marie Tereza, ai cuvântul. Bien, merci, Madame la Présidente. Pour faire su... Mulțumesc, doamnă președinte. Ca urmare a ceea ce a spus colega Matarina, am vorbit deja Uh, despre asta la raportul Mariei Madia, pentru că sunt uh, convinsă de sensibilizarea uh, cetățenilor și vreau să știu dacă rețeaua Le Rencontre este implicată în schimburile culturale și artistice și în ce mod și dacă aveți cunoștință de alte rețele existente în acest domeniu. Știu că aceste comunități locale au un rol important de jucat în educația artistică și culturală. Vă mulțumesc! Da, dumneavoastră vreți să răsturnați un pic barca, pentru că ne creditați cu multă ambiție, dar trebuie să fim foarte atenți, pentru că, așa cum a spus și doamna președinte, mijloacele noastre sunt limitate. Pe acest proiect, pe această temă importantă a educației artistice, am demarat deja o activitate și o discuție la Vilnius anul trecut, care era capitala culturală europeană, și am vorbit cu reprezentanți ai rețelei și cu reprezentanți ai altor rețele. Și veți înțelege apoi că nu ține de noi, practic, să inițiem asemenea proiecte într-un prim moment avem această activitate pedagogică și apoi, ceea ce n-am spus mai devreme, putem să favorizăm realizarea unor mici proiecte la nivel european care, fără ajutorul anumitor colectivități, nu ar putea vedea lumina zilei. Deci vorbim practic de traduceri sau de alte aspecte care necesită sprijinul colectivităților. Deci vorbim despre pedagogie, despre formare, despre favorizarea un, lorii unor măsuri într-un sector atât de important precum educația artistică. Și vă puteți raporta la uh, activitatea noastră din uh, Vilnius. demandă? Nu mai sunt solicitări de intervenții, deci vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră aici și sper că ve- vă veți continua activitatea. Sper că, de asemenea, veți trece în revistă și ce am făcut noi și am putea colabora în ceea ce privește cultura și regiunilor, pentru că noi am început să, să ne lansăm, nu știu exact în ce direcție, dar cu siguranță încercăm să sensibilizăm Comisia. Vă mulțumesc, cum spuneam, pentru prezență. Și acum trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Reuniunea coordonatorilor de ieri seara, eu nu am fost acolo, însă cred că totul a fost uh, bine. Ați primit documentele pe e-mail seara trecută, cred că e totul bine. Coordonatorii au uh, cerut crearea unui raport uh, al Comisiei CULT după ce au primit comentariile Comisiei ITRE. Maria, ai, ai cuvântul. Doamnă președinte, vreau să mă refer la această rezoluție care mi se pare una bună, însă nu am avut suficient timp la dispoziție pentru a lucra asupra ei. Poate că am putea primi mai multe zile la dispoziție asta pentru a depune un efort susținut și pentru a introduce de asemenea amendamente în cazul în care dorim. Am primit această rezoluție abia ieri și mi-aș dori să am suficient timp la dispoziție pentru a o citi și a face comentarii. Ieri seară s-a decis ca uh, toate amendamentele să fie introduse astăzi. Nu aveți astăzi timp la, uh, suficient la dispoziție? Ibo. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Care este propunerea mea? Cine este, de fapt, uh, responsabil pentru acest aspect în grupul dumneavoastră? Voi contacta respectiva persoană și voi încerca să găsesc o soluție astăzi. Bineînțeles, suntem discu- uh, deschiși soluțiilor și sugestiilor. Putem face asta astăzi? Voi încerca să găsesc o soluție astăzi. Bine, atunci Igo Belet și doamna Kamaeva uh, vor discuta într-o manieră bilaterală și mai apoi vom putea promova această rezoluție. În rest, nu mai există probleme. IBO. Este vorba despre o solicitare în numele Comisiei. Doamna președinte, da, a fost o propunere a PPE-ului PPE-ului, coordonatorii au fost de acord cu ea și acum Comisia este responsabilă pentru rezoluție. Mai există alte probleme pe care aș putea să le uh, soluționez? Nu? În cazul acesta încheiem ședința și sper că veți mai uh, lucra intens în birourile dumneavoastră. Vă mulțumesc!